Colleagues, take seat, please. I would ask everybody to take seat. Bună ziua tuturor, am să vă rog să luați loc. And be silent. Apparently there is an agreement with our friend of the press. Se pare că există un acord cu prietenii noștri de la presă. Vor fi vor putea rămâne timp de două minute în timpul discursului comisarului desemnat pentru a face fotografii, dar după aceea îi vom ruga cu amabilitate să părăsească această zonă pentru că altfel membrii nu vor, deputații nu vor putea vedea candidatul și invers. Nu este cel mai bun uh, mediu pentru audierile noastre. Bună dimineața tuturor! În primul rând, dați-mi voie să urez bun venit uh, domnului comisar desemnat Pierre Moscovici la această audiere în fața Comisiei de Afaceri Economice și Monetare. După cum știți, scopul acestei audieri este uh, ca Parlamentul să-și exerseze dreptul de a vota asupra unui colegiu al comisarilor și, în special, să ajute Comisia să evalueze dacă comisarul desemnat este calificat să fie membru al colegiului și să își exercite sarcinile specifice portofoliului. Aș dori să vă spun de asemenea că, în conformitate cu uh, orientările pentru uh, alegerea Comisiei, anexa 16, Parlamentul alege, uh, evaluează comis, uh, comisarii desemnați pe baza competenței europene, independenței uh, personale și uh, evaluează de asemenea cunoștințele uh, în domeniul portofoliului lor și competențele de comunicare. Bineînțeles, uh, au fost, de, au fost transmise și unele întrebări în scris referitoare la aspecte politice și elemente referitoare la implementarea strategică a um, a legislației existente. Înainte de audiere, domnul comisar desemnat a răspuns în scris la chestionarul pregătitor. Răspunsurile scrise au fost transmise deputaților în toate limbile. Conform procedurii în vigoare, candidatul a depus o declarație de interese. Comisia pentru afaceri juridice a indicat că nu există observații referitoare la această declarație. Permiteți-mi să vă explic structura dezbaterii. Comisarul desemnat va ține o intervenție de introducere de nu mai mult de 15 minute, apoi va avea 5 minute la finalul uh, audierii pentru o intervenție finală. După intervenția introductivă vom avea 45 de întrebări, Uh, fiecare, fiecare îi se va, vor aloca trei minute, una pentru întrebare, două pentru răspuns. Prima rundă de întrebări va veni din partea grupurilor politice, membrii neafiliați, din partea grupurilor și a membrilor neafiliați. Uh, vă reamintesc tuturor că, în interesul respectării timpului, limita de 3 minute va fi aplicată strict. Se oferă interpretare în 22 de, în 23 de limbi, deci fiecare vorbitor va putea să-și folosească limba maternă. Le amintesc vorbitorilor că tot ce spun va trebui să fie și interpretat, deci îi rog să păstreze un ritm adecvat. Această dezbatere, în plus, va fi transmisă live pe site-ul Parlamentului European. După audiere va fi posibilă accesarea unei, unei înregistrări video pe același site al Parlamentului înainte să-i dau cuvântul domnului comisar desemnat. Vă amintesc tuturor că sarcina pe care va trebui să o ducă la bun sfârșit, uh, domnul comisar desemnat, este una foarte importantă. Avem mari provocări în fața noastră, trebuie să reacționăm la criza uh, economică, trebuie să ne asigurăm că există un echilibru între stabilitate și creștere. Din acest punct de vedere, sarcina comisarului desemnat uh, va fi una crucială. Știm că în următoarele luni Comisia trebuie să revizuiască uh, pachetul de două măsuri și cel de șase măsuri. Trebuie uh, știm că nu vom putea redresa Uniunea Europeană decât în momentul în care se va recâștiga încrederea cetățenilor. Din acest punct de vedere, Comisia a anunțat un pachet de 300 de miliarde de investiții. Ne așteptăm din partea Comisiei să furnizeze acest rezultat rapid. De asemenea, un obiectiv este să se stabilească integritatea și stabilitatea Uniunii Monetare Europene prin asumarea angajamentelor uh, asumate și de către cei patru președinți în 2012. Am să-i dau acum cuvântul comisarului desemnat, Pierre Moscovici, pentru nu mai mult de 15 minute.